di voto su... Trecem acum la explicațiile orale de vot privind concluziile Consiliului European. Domnul Hannan, aveți cuvântul. Chiedo ai colleghi di defluire. Stimați colegi, vă rog să părăsiți uh, sala în liniște. Și îi dau cuvântul colegului Hanan. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut adesea sentimentul că în această instituție suntem rupți de realitate, dar având în vedere reacția uh, recentă, cred că de fapt uh, suntem deja într-un fel de moarte cerebrală pentru că vedem care sunt problemele financiare în țările noastre, dar vedem și care sunt problemele legate de fondul de redresare economică. Deci trebuie să ne gândim care ar fi problema dacă agențiile de rating nu ar raporta care este situația actuală. Sigur, agențiile de rating sunt interesante să câștige bani, dar uh, nu există uh, alternativă în a aborda problemele cu care ne confruntăm. Uh, nu putem schimba vremea schimbând buletinul meteo. Deci, dacă în clipa aceasta ai gândi astfel, ai greși. Bine, grație, domnule Mulțumesc, domnului Hanan. Îi dau cuvântul domnului Fox. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește concluziile Consiliului de luna trecută, aș vrea să spun că în acest Parlament ne înșelăm dacă credem că suntem singura voce democratică în Europa. Vorbim mult despre metoda comunitară, dar de fapt trebuie să înțelegem că acest tratat interguvernamental este semnat de 26 de guverne democratice care răspund în fața popoarelor lor. Guvernul meu a ales să nu participe. Nu credem că este bine pentru Marea Britanie sau pentru zona euro, însă dorim tot binele zonei euro uh, acum când încearcă să-și rezolve problemele. Trebuie să spun că includerea în rezoluția noastră la o referire la taxa asupra tranzacțiilor financiare a fost uh, total inadecvată ar trebui să vorbim despre creșterea competitivității în Europa, nu despre adoptarea taxe suplimentare care dăunează creșterii economice în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parola ora onorevole Kolarska Bobinska. Mulțumesc, doamna Bobinska are cuvântul. Ce, onorevole Kolarska Bobinska? Nu, este în sală doamna Kolarska Bobinska, nu? Atunci, doamna Swinburne, este? Vă rog. Mă auziți? Acum vă auzim. Mulțumesc. Aș dori să uh, vă prezint explicația mea de vot. Discutăm despre tratatul de Lisabona de mulți ani încoace. Foarte recent ne-am ocupat de el și l-am analizat și în diferite referendumuri și până la urmă l-am adoptat. Astăzi, în loc să implementăm aceste prevederi, Anumite guverne, mai ales uh, guvernul Franței și al Germaniei, încearcă să ne uh, facă să renunțăm la multe prevederi ale tratatului de la Lisabona. Așadar, acum, în criză, Uniunea Europeană dă înapoi cu mai mulți kilometri sau ani sau decenii. Și e foarte rău pentru că, în loc să consolidăm abordarea comunitară, noi uh, dezmembrăm structura post-Lisabona și trebuie să ne opunem din toate puterile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Swinburne. Are cuvântul. Am votat împotriva rezoluției privind acordul interguvernamental. De fapt, nu împotriva conținutului, ci împotriva poziției acestui Parlament pentru că nu este vorba despre un tratat al Uniunii Europene și nu ar fi trebuit să fie abordat ca atare. Criza din zona euro continuă și se pare că majoritatea soluțiilor care au fost avansate până în clipa de față printr-o reglementări foarte complicate și structuri financiare din ce în ce mai complicate nu calmează piețele. Eu cred că un acord interguvernamental ar putea să simplifice lucrurile pe piață, dar majoritatea aspectelor din uh, acest acord sunt deja cuprinse în în pachetul celor șase măsuri legislative privind guvernanța economică, ca atare nu cred că era necesar încă un tratat. Dacă este nevoie despre un tratat interguvernamental între state pentru a-și uh, respecta um, uh, obligațiile, de ce ne pierdem noi timp uh, să legiferăm suplimentar? De ce nu ne putem baza pe legislația deja adoptată? Pentru că investitorii trebuie să își păstreze încrederea, de fapt, în acțiunea guvernelor. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Jetemaki. Arvoisa puhemies, pelkään pahoin, että EU on... Domnule președinte, mi-e teamă că Uniunea Europeană creează reguli pe care nu vrea să le respecte nimeni. La fel s-a întâmplat și atunci când am spus că Europa va deveni zona cea mai competitivă în 2010. Suntem departe de a ne atinge obiectivele și cred că statele membre nu vor putea niciodată să îndeplinească aceste obiective. După părerea mea, ar fi trebuit să prezentăm un program pe care să ne concentrăm, care să pună accentul pe creșterea economică, pe locurile de muncă, pentru a păstra locuri de muncă. Uniunea Europeană nu a acordat atenție lucrurilor importante, eliminarea paradiselor fiscale, de exemplu. E nevoie de astfel de lucruri concrete. Mulțumesc, doamna Pietikainen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că punctul de vedere al Parlamentului este aici deosebit de important, deoarece valoarea centrală a Uniunii Europene este reprezentată de faptul că noi pregătim acte legislative, le implementăm și apoi avem grijă să fie respectate într-un cadru deschis și într-un proces democratic. Însă s-a dovedit că anumite state membre s-au îndepărtat de la acest principiu. Este deosebit de important să putem să revenim la principiul acesta legislativ. De exemplu, pachetul de șase măsuri este foarte important și mai sunt și alte acte legislative care au fost uh, discutate în Parlament. Trebuie să urmăm procedura obișnuită, cea dorită de statele membre. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Zaborska. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, nu am putut să votez pentru această declarație comună pentru că nu sunt de acord ca acest Parlament să uh, priveze statele membre de a negocia între ele și de a avea un statut de parteneri egal în care se tratează probleme acute economice. Dacă dorim să rezolvăm cu succes criza, atunci trebuie să uh, dobândim încrederea piețelor financiare căutarea uh, unor noi modalități de uh, a uh, face rost de bani pentru a le investi în proiecte ineficiente, de fapt, au provocat această criză. Iar Asta, dacă vom continua, nu va duce decât la noi îndatorări și ajungem până la urmă la prăbușire pentru, uh, la introducerea de impozite pe tranzacțiile financiare și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Zaborska. Și uh, mergem mai departe cu explicațiile de vot pe marginea raportului uh, domnului Florence și dau cuvântul domnului Hanan pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte M-a surprins tonul multor observații făcute în acest Parlament de la ultimul uh, summit. Aceste observații sunt uh, făcute cu un ton neplăcut, însă sunt o bază de negociere. Nu vom uh, participa la acest tratat asupra Uniunii Fiscale și acesta va fi un forum pentru integrare. Ar trebui să nu fie vorba doar despre guvernanță economică. Marea Britanie va rămâne la periferia Uniunii Europene. Uniunea Europeană va rămâne o cochilie uh, caracterizată de o cooperare interguvernamentală alegătorii mei ar fi mulțumiți dacă lucrurile s-ar petrece așa. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Hanan. Are cuvântul domnul Tanok. Domnule președinte, eu am votat pentru raportul Florence. În ultimii 20 de ani s-a constatat uh, extinderea și proliferarea echipamentelor electronice gospodărești în rândul cetățenilor. Și acestea se dezvoltă tot mai mult pentru că există o foarte mare cerere de produse de uh, tehnologie de vârf de ultimă oră. Acestea uh, se învechesc, deci, uh, și trebuie să fie aruncate foarte des și înlocuite. Și studiile arată că, arată că foarte puține dintre aceste aparate sunt uh, aruncate uh, în mod corect acolo unde trebuie. Obiectiva, obiectivul pentru 2020 uh, trebuie neapărat să fie atins. Și um, salut prevederea conform căreia vânzătorii cu amănuntul trebuie să prevadă spații speciale pentru recuperarea aparatelor electronice mici. Uh, unii spun că um, aceste uh, chestiuni nu trebuie să țină cont de granițele naționale și așa și este. Trebuie să avem o Europa curată. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Pietikainen. Arvoisa puhemies. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sprijin întru totul această propunere legislativă care conține ceva uh, ce ne interesează pe toți și interesează și Comisia, eficientizarea utilizării materiilor prime. În același timp, lipsește încă o separare clară

din 2020 încolo. Statul meu, care are un obiectiv mai ambițios de 85%, ca și alte state membre, au dreptul să-și păstreze aceste obiective. Trebuie să fie asistate aceste state care se străduiesc să atingă obiectivele prin măsuri de tranziție. Odată ce se vor recicla mai mult aceste echipamente, este foarte important să nu avem o abordare prea um, intervenționistă, lăsând statele membre să-și stabilească fiecare obiectivele cele mai realiste. Atingerea de rezultate pozitive va trebui să depindă de angajamentul statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Swinburne! Acum are cuvântul domnul Kelly. Uh, Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să-l salut pe colegul nostru, Karl-Heinz Florenz, pentru munca de redactare a acestui raport. A făcut o treabă excelentă. Toți uh, vorbitorii din acest parlament au recunoscut acest lucru. Este un domeniu foarte important. Din ce în ce mai multe deșeuri de echipamente electrice și electronice ajung pe piață. Este important să fie reciclate și este important să punem capăt uh, exporturilor spre țări uh, terțe. Dacă respectăm propunerile făcute aici, uh, vom promova sănătatea cetățenilor și vom respecta mediul înconjurător. Este o situație din care toată lumea are de câștigat. Mulțumesc. Domnul Tanoc la raportul Crista Clas. Domnule președinte, am votat pentru raportul uh, Cristei Clas privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide, pentru că este un raport uh, echilibrat și uh, eu cred că în felul acesta înlocuim acțiunile precedente și prin doi pași vom putea până la urmă să acționăm în ce privește aceste produse chimice și uh, este esențial pentru legislație să acționăm astfel încât ea să rămână eficientă. Iar în ce privește etichetarea acestor produse, eu cred că simplificarea ar fi necesară. De asemenea, regulile de protecție a datelor ar trebui să fie simplificate. Mecanismele de partajare pe piață sunt importante, pentru că nu trebuie să se uh,

Mulțumesc foarte mult, doamnă Băsescu. Are acum cuvântul domnul Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European și statele membre astăzi uh, au căzut de acord în ce privește o nouă variantă um, privind uh, acceptarea pe piața produselor biocite și sunt convins că și cei care produc asemenea produse în afara Europei se vor strădui să obțină licențe de acțiune. Important este însă să îmbunătățească și calitatea lor și să respecte toate măsurile dacă doresc să-și introducă pe piața europeană produsele. Deci trebuie să vedem că trebuie să existe un bun compromis între utilizarea durabilă a produselor biocide în favoarea fermierilor noștri și în același timp crearea de măsuri pentru protecție pentru sănătatea noastră. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Iar. Now I give the... Mulțumesc, domnule Iar. Și dau cuvântul acum doamnei Wilbon. Menținerea utilizării produselor biocide în absența unor alternative viabile este vitală. Acest raport uh, ține cont de faptul că trebuie să utilizăm aceste produse menținând o protecție ridicată pentru sănătate și mediu. Este important ca evaluarea acestor produse să se facă la standarde ridicate. La bază sunt biochimist și mă bucur că se vor revizui aceste produse și că uh, reînnoirea uh, are o validitate de 10 ani. Este important ca aceste produse să fie utilizate în mod controlat, mai ales în ceea ce privește pesticidele care sunt utilizate în, uh, de către agricultorii din țara Galilor. Utilizarea aceasta controlată este preferabilă unei interdicții. Recunoașterea acestor produse va permite instituirea unei piețe unice în domeniu în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Trecem la raportul Bove și are cuvântul domnul Tanoc. Domnule președinte, am votat pentru raportul Bove privind uh, lanțul de aprovizionare alimentar pentru că astfel de lanțuri care utilizează foarte multe mașini la nivelul exploatațiilor agricole sunt foarte costisitoare pentru consumatori. Acest raport recunoaște acest fapt. Raportul este foarte bun pentru că recunoaște și faptul că legislația impusă de Uniunea Europeană poate și adesea chiar uh, în practică reduce competitivitatea Uniunii Europene la nivel mondial. În raport se prevede ca măsurile de ecologizare din pilonul 1 să devină opționale. Aceste măsuri fac parte din proiectul de legislație al Comisiei PAC după 2013 și ar putea să fie dificile pentru mulți dintre agricultorii noștri și să impună o povară inutilă industriei agricole, acum când dorim cu toții să introducem măsuri cu efect opus. Mulțumesc, domnule Teanac. Are cuvântul doamna Pieti Kainen. Arvoisa puhemies, sama... Mulțumesc, domnule președinte. Tot așa cum trebuie să ne preocupe efic eficientizarea utilizării resurselor, importantă este și sarcina noastră să constatăm cum putem crea pe plan global uh, cantitate suficientă de alimente, dar și pe plan european. Eu sprijin întru totul acest raport excepțional pentru că este limpede că avem nevoie de măsuri la nivelul oricărui lanț alimentar pentru a verifica ce se produce, cât se produce, ce sisteme agricole trebuie să fie sprijinite și toate aceste demersuri trebuie să se îngrijească ca uh, noi să Eh, dispunem de alimente eh, la un înalt nivel calitativ pretutindeni în Europa și eh, noi sprijinim în același timp biodiversitatea și efectul alimentelor asupra mediului. Președintele, mulțumesc doamna Băsescu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am votat pentru raportul colegului Bove, deoarece consider că pe piețele agricole mecanismul prețurilor trebuie să asigure o distribuție echitabilă a profitului

Mulțumesc, domnule președinte. Prin acest raport de inițiativă din Comisia Agri atragem atenția asupra unei probleme importante în agricultură. În anii trecuți, costurile de producție uh, au crescut mult mai uh, mult, eh, dar în orice caz industrializarea, procesarea produselor agricole a crescut și mai mult. Deci este foarte important ca în clipa de față și politica să intervină pentru ca pe piață să existe totuși niște condiții de fair play. Fair play. Multe întreprinderi agricole eh, își doresc acest lucru. Din păcate, eh, comercializarea eh, produselor agricole este foarte puternic concentrată și există după aceea ehm, și o industrie care este foarte bine organizată. Ca atare, eh, acest sistem este în defavoarea fermierilor ehm, Există, din păcate, și la nivelul industriei uh, mari întreprinderi care stabilesc între ele prețurile, deși asta contravine uh, liberei concurențe. Mulțumesc, domnule Iar. Dau cuvântul domnului Kelly. Mulțumesc. Încă o dată mi-a făcut mare plăcere să pot vota pentru acest raport și să ascult această dezbatere și de asemenea să particip la ea în această dimineață. Dezbaterea a fost într-adevăr una foarte pozitivă și până la urmă ne ocupăm de această problemă majoră pentru că chestiunea uh, profiturilor câștigate de multinaționale este una foarte importantă și uh, agricultorii câștigă foarte puțin, uneori chiar deloc. Acest lucru trebuie să fie uh, corectat Trebuie să punem, să punem capăt practicilor proaste, mai ales în ceea ce privește anumite domenii cheie. Trebuie să îndreptăm aceste lucruri și să ajungem la un tratament corect pentru agricultorii noștri. Trebuie să facem acest lucru deoarece până acum uh, companiile uh, multinaționale controlează situația și nu e corect. Mulțumesc, domnule Kelly. Trecem acum la raportul privind dezechilibrele din uh, lanțul de aprovizionare cu alimente și are cuvântul domnul Kelly. Este un subiect legat de subiectul precedent. Aș vrea să subliniez încă o dată că trebuie să abordăm acest subiect la nivelul producătorilor și la nivelul multinaționalelor. Trebuie să instituim o paritate pentru toți actorii din uh, lanțul uh, alimentar. Este o misiune importantă și trebuie să continuăm să lucrăm uh, în acest sens. Mulțumesc, domnule Kelly. Strategia spațială a Uniunii Europene, domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Spațiul întotdeauna stimulează imaginația atunci când este vorba inclusiv despre integrarea europeană, pentru că și în perioada războiului rece, uh, spațiul până la urmă exercita o fascinație, iar președintele Chirac descria proiectul Galileo ca fiind uh, un fel de contracarare imperialismului american în ce privește explorarea cosmosului. Sigur că uh, trebuie să avem negocieri în a stimula eventual uh, prezența pe scena politică a unui asemenea personaj. Dar trebuie să ne gândim cum este posibil ca Uniunea Europeană să rămână disconectată de la um, această explorare a orbitei trebuie să uh, medităm asupra posibilității de a recupera această rămânere în urmă. Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul domnului Tanoc. Intervenție fără microfon. Micro. Eu am votat pentru raportul Patriciello care aduce merite clare ale coordonării europene a strategiilor spațiale. Inginerii noștri trebuie să amelioreze uh, tehnologia spațială pentru a ameliora calitatea vieții cetățenilor noștri și dezvoltarea economică. De exemplu, sistemul GPS poate fi ameliorat pentru a fi mult mai precis și pentru a contribui la gestiunea traficului. La fel și transportul comercial naval, care uh, ajută foarte mult dezvoltarea economiei. Susțin programul european de securitate în acest domeniu ce duce la o bună observare a pământului și uh, susțin și uh, finanțarea programului GMES prin cadrul financiar multianual, mai bine decât spune Comisia, care ar trebui să fie finanțat extra bugetar. Uh, astfel, uh, încărcându-se și mai mult bugetele statelor membre în această perioadă de austeritate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tanak. Are cuvântul doamna Kay Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul cu privire la strategia spațială prezintă propuneri rezonabile. Cu resurse comune putem promova acest domeniu această strategie facilitează punerea în comun a resurselor și a competențelor pentru a face progrese care vor fi în beneficiul întregii Uniuni Europene. Este cu atât mai important cu cât uh, operăm într-o lume competitivă. Cercetarea spațială duce la dezvoltarea de produse folosite de cetățeni în viața de zi cu zi. O strategie spațială europeană va duce la un acces independent la spațiu care e din ce în ce mai important va permite de asemenea dezvoltarea Galileo și ne va ajuta să um, dezvoltăm un sistem de navigație european. Aceasta este valoarea adăugată europeană. Mulțumesc, doamnă Swinburne. Trecem la raportul Carona cu privire la evitarea risipei de alimente. Are cuvântul domnul Hannan. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dictatura lui Lukashenko din Belarus este descrisă ca ultima bucățică rămasă din aparatul sovietic în Europa. Însă cred că cei care spun asta trec cu vederea politica agricolă comună, cu planurile sale de centralizare, cu prețurile prestabilite, cu reglementările de multe ori am uh, vorbit împotriva PAC. Am spus că dăunează foarte rău statelor în curs de dezvoltare. Am spus că se extinde în mod disproporționat extrafrontalier și că are un efect disproporționat asupra economiilor noastre. Distorsiunea provocată de stimulente la țară este foarte mare. Se uh, defavorizează state ca al meu care importă alimente net. Și un lucru care ar trebui studiat mai mult este modul în care se canalizează banii către o categorie specifică de persoane din statele membre, care nu sunt neapărat agricultori. Plățile nu mai sunt legate de terenuri. Multe instituții publice, ONG-uri și bogătași în general primesc acum cecuri de subvenții de la UE. Noi am, Uniunea Europeană a achiziționat astfel loialitatea uh, persoanelor puternice și educate din statele membre. Cred că e cel mai bun mecanism din Europa de redistribuire a bogăției de la săraci la bogați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Teanac! Uh, Domnule președinte, am uh, votat în favoarea uh, sugestii făcute de raportul uh, Corona, pentru că uh, ne gândim care sunt problemele globale în clipa de față. Uh, este uh, nevoie ca uh, toată risipa în domeniul alimentar să fie stabilită. Este important ca regulile Uh, legate de vânzările la prețuri reduse a alimentelor pe piețele noastre să fie aplicate, um, pentru că uh, și retailerii trebuie să acces la asemenea alimente cu preț redus. Um, există într-o serie întreagă de state membre o interdicție de a uh, vinde alimentele la preț redus. Eu cred că între statele membre trebuie să existe o coordonare pentru a schimba această situație. Pentru că este nevoie de o reformă radicală a PAC în viitor și din acest punct de vedere. Mulțumesc, domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost de acord cu acest raport. În Uniunea Europeană, aproape 90 de milioane de tone de alimente care ar putea să fie valorificate ajung la gunoi. Este insuportabil. Aproape jumătate din alimente ajung în felul acesta să devină deșeuri. Trebuie să avem mai multă imaginație în a rezolva lucrurile. Cer Comisiei să analizeze cauzele acestui fenomen în toate statele membre, iar noi, în calitate de consumatori, avem principala răspundere legată de uh, aceas, acest comportament față de alimente. Uh, ce privește perioada de garanție um, a alimentelor și ea este adesea de vină că um, atât de multe alimente uh, sunt aruncate. În uh, Polonia pe etichetă se spune se recomandă um, folosirea alimentului cel mai bine înainte de data care este menționată pe etichetă. Există alte formule de specificare în Austria.

Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European în această săptămână s-a ocupat de un subiect central în uh, țările industrializate, risipa de alimente. Mă bucur foarte mult că ne-am ocupat de acest subiect pentru că în uh, țările noastre jumătate din producția de alimente uh, nu mai ajung la destinația lor propriu-zisă, la consumator pentru a fi consumate și nu pentru a fi aruncate. Într-adevăr, trebuie să uh, ne folosim imaginația pentru a găsi uh, soluții, uh, dar sigur propunerea este un pas în acest sens, este nevoie însă și de acțiuni convingătoare în acest domeniu. Eh, trebuie să existe un circuit eh, firesc al eh, acestor produse. Sigur, la un moment dat alimentele într-adevăr nu vor mai putea fi folosite, dar în acel caz nu vor mai putea fi folosite nici măcar pentru hrana animalelor. Deci Pasul însă, înainte de aruncare, este acesta de a valorifica alimentele pentru hrana animalelor. Mulțumesc, doamna Swinburne. President. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere presiunile la care sunt supuși agricultorii pentru a produce mai multe alimente cu mai puține resurse, acest raport uh, intervine la momentul oportun. Populația mondială va atinge 9 miliarde până în 2015. Trebuie să reducem uh, risipa de alimente susțin o abordare coordonată în Uniunea Europeană. Trebuie să facem un schimb de bune practici pentru a obține această reducere. Această rețea trebuie să coordoneze cercetarea și dezvoltarea și să îmbunătățească tehnologiile pentru tratarea um, alimentelor. Industria alimentară are un rol de jucat în reducerea deșeurilor mai ales în ceea ce privește ambalajele. Aș vrea să se folosească tehnologii mai avansate. Avem nevoie de o piață competitivă. Trebuie să fim atenți însă pentru ca soluțiile de piață să nu fie înlocuite de o legislație mult prea um, împovărătoare. Domnul Cucan, mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea risipei de alimente este o problemă din ce în ce mai mare în Europa și afectează lanțul de aprovizionare cu alimente. Și în acest context doresc să salut propunerea Comisiei Europene de a reduce risipa de alimente până în 2020. Sper că raportul pe care l-am adoptat astăzi, în favoarea căruia am votat, va contribui la atingerea acestui obiectiv. Sunt de acord cu cele spuse de domnul comisar Ianes Potocnic și anume că în situația recentă, în care multe state din lume suferă de lipsă de alimente, Risipa de alimente din Europa este nocivă pe plan moral, economic și ecologic și este irresponsabilă pe toate aceste planuri. Cred că poporul trebuie să fie informat mai bine cu privire la efectele risipei și, de asemenea, ă, cu privire la posibilitățile de reducere a risipei. Susțin cererea Parlamentului ca 2013 să fie anul european de combatere a risipei de alimente, menit să sporească conștientizarea în acest domeniu important. Mulțumesc, domnule Cucan, și acum are cuvântul domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, analizat puțin în profunzime acest subiect. Am fost șocat de către cifre. Există în multe gospodării uh, risipă uh, de mii de euro în fiecare an, sume mari de bani. Trebuie să întreprindem ceva în legătură cu acest lucru. Deci, dacă ne uităm la statistici, 60% din alimente sunt risipite, iar 20% doar datorită confuziilor legate de data de ex- expirare. Deci trebuie să clarificăm din acest punct de vedere lucrurile pentru ca și consumatorul să conștientizeze posibilitățile. Deci ă, ă, trebuie să fie produse alimente care să poată fi folosite și după aceea managementul ă, alimentelor trebuie să fie unul adecvat. Deci avem foarte multe de făcut, dar am stabilit în felul acesta baza. Mulțumesc, domnul Repo. Ultima intervenție varapuhemieheksi numero 1. Minäkin... Mulțumesc. Aș vrea să felicit mai întâi că ați fost ales uh, prim vicepreședinte al Parlamentului. Am votat pentru acest raport care vizează lupta împotriva risipei de alimente. Mulți europeni trăiesc sub pragul sărăciei, luptă ca să se poată alimenta și există multe persoane în lume care suferă de malnutriție. În Europa, o persoană aruncă circa 180 de kilograme de alimente. E vorba despre alimente care ar putea foarte bine să fie consumate. Acest lucru are un impact negativ asupra mediului și trebuie să luptăm împotriva acestei practici. Aruncarea alimentelor care ar putea fi consumate nu are niciun sens din punct de vedere economic. E ca și cum ai arunca bani la coș. Mulțumesc foarte mult, domnule Repo.